în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură al Parlamentului European. Comisia Jurii, cu, în, în, cu ocazia reuniunii din 6 iulie și din 5 septembrie 2016, a, a discutat situația, a evaluat uh, mandatul doamnei Cheuta și a propus ca, începând cu data de 30 mai, 24 iunie și uh, 30 iulie 2017, cele trei mandate sunt valabile. Aș dori să știu dacă există obiecții, dacă nu, atunci aceste mandate sunt confirmate. Autoritățile germane mi-au trimis uh, o cerere de ridicare a